Primul raport este raportul Gardin cu privire la adoptarea modificării de la Doha protocolului de la Kyoto. Este vot unic, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. La votazione. Votul s-a închis. Un moment, spune domnul președinte. Nu e nevoie să ridicați vocea. Textul se adoptă. Am urechi foarte bune, aud bine, stimați colegi, vă rog, nu vă ridicați vocile, ascultați-mă. Înțeleg că solicitați să interveniți, n-are rost însă să strigați. Este un loc unde ar trebui să vă purtați civilizat în orice moment. Totul ține de uh, cei șapte ani de acasă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule copreședinte. Este pentru a doua oară astăzi când m-ați uh, ignorat atunci când eram civilizat, m-am ridicat uh, și semnalam că doresc să intervin. Vreau să trag, trag atenția la capitolul 6 din regulile de uh, procedură, moci, moțiuni procedurale, uh, regula 9.1, suspendarea sau uh, uh, închiderea ședinței. Dimineață m-am uh, uh, adresat dumneavoastră cu aceeași problemă, dumneavoastră v-ați ridicat și ați plecat, nu mi-ați răspuns la întrebare. 40 de membri ai acestei uh, săli s-au uh, hotărât să se ridice pentru că își doresc uh, să aibă un vot uh, pentru uh, renunțarea la discuția TTIP. Vrem să transmitem un semnal uh, clar votanților pentru că noi îi uh, susținem. Prin urmare, solicit ca 40 de membri din această sală să se uh, ridice pentru a suspenda această moțiune conform regulii 9.1. 40 de membri sunt rugați să se ridice dacă susțin această inițiativă. Allora, questa mattina la sua richiesta è stata fatta quando... Mulțumesc foarte mult în această dimineață. Ați solicitat să luați cuvântul odată ce sesiunea fusese deja suspendată. În baza uh, regulii 191 solicitați ca în baza uh, unei solicitări exprese a 40 de membri uh, doriți uh, să Uh, suspendați uh, moțiunea. Bun, supunem totul la uh, vot, uh, vot cu apel nominal. Dacă votați cu da, cere suspendarea sesiunii. Dacă votați nu, sunteți împotrivă. Votul s-a deschis. La votazione è chiusa. Sa, un închis votul. Propunerea a fost respinsă. Prin urmare, continuăm cu sesiunea de vot. Aveți uh, regulamentul uh, pentru un punct de procedură. În baza uh, regulii 152 și 190 aș dori să aduc în discuție uh, o chestiune de interpretare. Dacă decideți să amânați un vot și o discuție pentru uh, o viitoare plenară, trebuie să spuneți exact când va avea loc această dezbatere. Asta nu s-a întâmplat, prin urmare solicit uh, ca această situație să fie rectificată, solicit ca această uh, chestiune să fie adusă în atenția uh, președintelui Schulz. Trebuie să știm când va avea loc uh, această dezbatere. Pot să spun asta și în engleză dacă dacă doriți, spune vorbitoarea. È necessario, in base al regolamento, I hope the translation is... În baza regulamentului este necesar să spuneți data și ora la care va avea loc dezbaterea și votul. Asta nu s-a făcut, prin mare vă solicit acum să ne spuneți uh, când va avea loc dezbaterea pe marginea TTIP și când vom vota pe marginea TTIP. Din câte am înțeles, uh, totul se întoarce în Comisia INTA. Prin urmare, vreau să ne spuneți uh, că această discuție și votul vor avea loc în iulie, la din iulie. Domnul președinte, dezbaterea de această dimineață nu viza această problematică, ci uh, am discutat doar dacă această dezbatere trebuia să fie amânată sau nu, pentru că președintele deja decisese că votul va fi amânat. Prin urmare, continuăm acum cu votul. Următorul punct pe care să-l votăm este uh, raportul la VIA, participarea Islandei în cea de-a doua uh, perioadă de angajament în cadrul protocolului de la uh, Kyoto. Aveți cuvântul, domnule. N-aș vrea să vă rețin, nu vă îngrijorați, este o preocupare umanitară, în sensul că ieri uh, m-am întâlnit cu președintele uh, Schulz, uh, pentru o discuție foarte importantă care trebuia să aibă loc în această dimineață în Parlament. Oare puteți să ne asigurați de buna stare de sănătate a președintelui Schulz? Vă mulțumesc! non mi sembra una chestiune che riguardi l'ordine del giorno. Procediamo con la... Mie nu mi se pare, domnul președinte, că aceasta este o chestiune care ține de ordinea de zi. Prin urmare, vot cu apel nominal pentru raportul la via. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și mergem mai departe la următorul vot, uh, și anume um, raportul SIPL, aderarea Croației la Convenția cu privire la asistența juridică reciprocă în materie penală, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Textul se adoptă. Trecem mai departe. Raportul Iusmenova, aderarea Croației la Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționarea ICS sau funcționarea statelor membre ale Uniunii Europene. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Mergem mai departe la raportul Landberpis. Uh, cu privire la stadiul actual al relațiilor Uniunea Europeană-Rusia. Amendamentul 1 pe două părți, uh, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm cea de-a doua parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Textul inițial, neatul 2, două părți, prima parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 3, uh, vot pe două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Uh, Alineatul 3, trece de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11, pe trei părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a treia parte pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 5, textul original, uh, patru părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cea de doua parte pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a treia parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cea de-a patra parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 7, textul original, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 10, textul original, două secțiuni, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alineatul 12, textul original, vot pe patru părți. Este și un amendament oral aici.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 Bine, sono più di 40. Sunt mai mult de 40. D'accordo. Onorevole. Vă rog, aveți cuvântul. Știind că Frontul Național a primit un împrumut de 49 de milioane de la o bancă rusă, cred că e un conflict clar de interese și nu ar trebui să se permită acest vot. Madame Le Pen. Doamna Le Pen, cred că vă folosiți de imunitatea dumneavoastră pentru a defăima unii colegi. E scandalos, domnule. Știți foarte bine că Frontul Național a luat împrumut de la o bancă rusă această sumă. N-am ascuns acest lucru, spre deosebire de dumneavoastră, noi nu putem fi cumpărați. Poate că e o acuzație în oglindă. Procediamo, procediamo al votul. Trecem la vot. Alineatul 12, textul original fără amendamentul oral. Se votează în patru părți. Prima parte. Apel nominal, votul este deschis. Închidem votul. Se aprobă. A doua secțiune, vot pe apel nominal. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. A treia parte, apel nominal, votul este deschis. Și acum votul este închis se adoptă. A patra parte, apel nominal, vot e deschis. Votul este închis. Se adoptă. După alineatul 12, amendamentul 12, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm electronic. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Alinatul 15, text original, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aiatul 16, text original, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aiatul 17, text original, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După neatul 19, noul text, amendament oral. Domnule președinte, am propus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 Franco. Sono più di 40. Sunt mai mult de 40. Trecem la următorul amendament oral, tot doamna Hartala, solicitare de vot nominal. Vreți să vorbiți și despre acest al doilea amendament? Domnule președinte, este și mai îngrijorător dacă colegii din extrema dreaptă se opun și la acesta. Propun că la aliniatul 21 să se facă o serie de modificări. Parlamentul or European face un apel la Comisie să propună legislație care să asigure de plină transparență a finanțării politice uh, a partidelor din Uniunea Europeană, în conformitate cu recomandarea Consiliului Europei privind, în primul rând, agenții politici sau economici din afara Europei. Cerem transparență. C'è qualcuno che si oppone a questo emendamento? Se opune cineva la acest amendament? Il n'y en a pas pour Il n'y en a pas pour Non ci sono, non ci sono 40 parlamentari. Nu sunt 40 care se opun. S-a cerut o intervenție. Vroiam să întreb pe doamna Motala dacă viza de asemenea finanțarea băncilor din partea băncilor americane, din Qatar, din Arabia Saudită, din Orientul Mijlociu. Dacă e așa situația, suntem de acord cu propunerea dumneavoastră. doesn't it? Yeah. Uh, President, I can... Domnule președinte, pot să vă garantez că este un apel la transparență de plină când e vorba de orice finanțare externă pentru un partid politic european. Passiamo al voto, passiamo al voto dell'emendamento orale per appello. Votăm amendamentul oral, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Textul se adoptă. Dopo il considerando di l'emendamento numero 10, chi è a favore? După considerentul de amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Recit. Considerentul H, Vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerent M, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul O, textul original, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă doriți, putem verifica electronic, votul este deschis. Votul este închis. Textul se adoptă. Votăm rezoluția, formă integrală, apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Textul se adoptă. Următorul punct. Raportul Sadaurgas, Strategia Europeană pentru Securitatea Energetică. După alineatul 1, amendamentul 5, pentru împotrivă, abțineri, respins. Aliatul 7, text original, vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliatul 11, text original, pentru abțineri se adoptă. Alineatul 21, text original, vot pe părți, prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 24, text original, vot pe părți, prima secțiune pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, Cred că este respins. Putem verifica partea a doua. Votul este deschis. Închis. Se respinge partea a treia pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Partea a patra pentru, împotrivă, abțineri Respins. Verificăm partea a patra, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vă rog, ridicați mâinile într-un mod vizibil ca să nu mai pierdem vremea. 25, prima parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm și aici, deschidem votul. Închidem. Se adoptă cu o diferență de 9 voturi. Vot prin apel nominal la aliantul 32. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Scor strâns. A trebuit să-mi pun ochelarii cât de strâns a fost. 34 pentru împotrivă, abține 33 pentru împotrivă. Acum 34. Haideți să verificăm la 33 totuși. Deschidem votul la 33. Se închide votul. Respins. 34, text original, apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. diferențele aici sunt foarte mici. Foarte strâns e scorul, așa că ridicați mâinile să se vadă clar. 38 text original, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, pentru. Nu, se adoptă, spune domnul președinte. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a respins, dar haideți să verificăm. Vot e Închidem votul. Se adoptă. După alineatul 38, amendamentul 6, apel nominal. La votazione e chiusa. Votul este închis. Se respinge. După alineatul 39, amendamentul 1, Apel nominal, votul este deschis. Votul e închis. Se adoptă. Aleatul 40, text original, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41, text original, pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Votul e deschis. Închidem votul. Paragraful 40. Se adoptă. Alinetul 43, textul inițial, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinetul 44, textul inițial, pe două părți. Vreți să verificăm? La 43? Sigur, putem să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul? Textul se adoptă. Alineatul 44, textul inițial, pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. După aliniatul 44, amendamentul 2, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 45, textul inițial pe două părți, vot cu apel nominal la prima parte. S-a deschis votul.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 Alineatul 49, textul inițial pe două părți, prima parte cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, textul inițial cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 58, textul inițial cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Putem să verificăm dacă doriți. Dar mulți uh, eurodeputați nu indică clar, nu ridică clar mâna. Și atunci când e o diferență de 10-15 voturi, e greu să ne dăm seama. Deci vă rog să ridicați mâna. S-a deschis votul acum pentru verificare. S-a închis votul, textul este adoptat. Alineatul 60, pe două părți, prima parte cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru. Potriva. Abțineri. Se adoptă. 61. Da, bine, putem să verificăm dacă doriți. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alinetul 61, textul inițial, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinetul 68, textul inițial, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71, textul inițial, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinetul 73, pe două părți, prima parte pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Textul inițial pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Textul inițial pe două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua este cu apel nominal. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 78, textul inițial, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 79, textul inițial pe două părți, prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87, textul inițial, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e bine să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 90. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103, textul inițial, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După aliniatul 111, amendamentul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 116, textul inițial, vot pe parține pentru, împotriva, abține, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 textul inițial pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 124, textul inițial, vot prin apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. 125 cine pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 131. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul, textul se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. După alineatul 139, sub alineatul textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141, textul inițial pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul B, pe două, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul H, textul inițial, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul I, vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul K pentru, în prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul Er, amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Re uh, considerentul T pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul U pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Y. Textul inițial pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Z. Textul inițial. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul AB, textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AC, textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AD, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. a e prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. a j textul inițial, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. a k pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AQ, domnul Gomes. Monsieur le Président, ma motion d'ordre se... Domnul președinte, moțiunea mea se leagă de articolul 175 uh, din regulamentul nostru, care permite, după cum știți, președintelui adunării noastre să transmită un text în comisie uh, atunci când uh, există mai mult de 50 de amendamente și voturi pe părți. Acesta este cazul, dar președintele nu și-a folosit această prerogativă în acest caz. Nu are mă întreb probabil și mulți dintre colegii mei, când a folosit această uh, prerogativă în legătură cu uh, raportul Lange care ar fi trebuit uh, să fie votat și discutat în această dimineață, oare nu a fost mai degrabă partizan decât tehnic? Las asta la latitudinea judecății dumneavoastră. E troppo tardi per sollevare il problema, comunque la questione... E prea târziu să aduceți în discuție această problemă. Până la urmă, totul ține de uh, puterile uh, discreționare ale președintelor, ori președintele a făcut apel la această discreție. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm rezoluția în ansamblul său. Prin apel nominal s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul.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 Vreau să le, explic, să le explic colegilor de lângă noi că dacă ar fi urmărit cu atenție votul, au văzut că uh, am votat foarte puține amendamente, doar mai mult textul original, textul inițial. Passiamo. Trecem mai departe, stimați colegi, la Raport anual al Comitetului de Supraveghere al OLAF pe 2014. Votăm uh, moțiunea de rezoluție, o moțiune comună din partea mai multor grupuri politice. Votăm uh, rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Passiamo alla situazione in Ungheria, proposto di... Trecem la următorul uh, punct, uh, uh, situația din Ungaria, mai multe rezoluții în partea grupului politice, amendamentul am 3, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aș dori să rog uh, pe cei din stânga să ridică, ridice mâinile mai sus pentru că îmi e greu să înțeleg cum votați. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă uh, netul 5, textul uh, original, două secțiuni, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cea de doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 9, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Um, Alineatul 10, nu. Verificăm alineatul nostru domnul președinte. Textul original. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 10, textul original pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alineatul 11, textul original, trei secțiuni, prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic dacă doriți. Votul s-a deschis la cea de-a doua parte. Votul s-a închis. Textul se adoptă. Cea de-a treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 12, textul original pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul F, textul original. Doriți să verificăm la 12, spune domnul președinte? Votul s-a deschis la textul original aliniatul 12. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul F, textul original, două secțiuni, prima pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Votăm uh, moțiunea de rezoluție, vot cu apel nominal, dar mai întâi uh, se arată mâinile pentru, împotrivă, Trebuie să-mi uh, arătați clar cum votați, altfel vom avea vot cu apel nominal. Bun, verificăm vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Passiamo alla relazione 2014. Trecem mai departe la raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Turcia. Uh, Comisia FET, amendatul 3, 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, amendamentul 24, vot cu apel nominal a fost solicitat, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 37 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 15 după alineatul 17 pentru împotrivă abțineri. Respins. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30, 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Devine caduc. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Nu. Devine caduc. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm electronic. Votul s-a închis. Respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 35. Nu, verificăm electronic uh, amendamentul 15, domnul președinte, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum mi-am pus ochelarii numai ca să mă asigur, spune domnul președinte. Amendamentul 35 la aliniatul 35. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 19 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 38. Textul original. Vot pe trei secțiuni. Prima parte. Două secțiuni. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, amendamentul 26, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Uh, amendamentul 22, pot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Alineatul 44, textul original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cea de la parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, însă verificăm electronic votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 23, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 27. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Văd că obosiți, nici măcar nu mai sunteți rapizi la folosirea cartelei de vot. Spune domnul președinte, votul s-a închis. Respins. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, din nou votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Uh, amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Dacă nu ridicați mâinile, spune președinte, nu-mi dau seama. Uh, verificăm electronic amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Amendament oral, doamna Zomăr. Onorele Sommer, c'è un amendament orale. Doamna Zomăr, amendamentul oral? It's mine too. You have Nine now. No. Doesn't it function? Da, ah, da, funcționa, funcționa. It's okay. Now, jetzt geht es, jetzt geht es. Da, da, acum funcționează. Da, da. Domnule președinte, propun să corectăm o greșeală din text și cuvintele in the next five years să fie înlocuite cu in this legislative term. Am discutat acest lucru cu raportoarea și vă rog să votați pentru. Mulțumesc. Chi a favore dell'emendamento orale? Cine este pentru acest amendament oral? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă Votăm acum uh, moțiunea de rezoluție în ansamblu său, vot cu apel nominal, uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis, uh, se adoptă